Uh, uh, Dragi colegi, bine ați revenit. Putem începe acum punctul 16, prezentarea priorităților președinției estone a Consiliului. De această dată în domeniul justiției. Ne bucurăm să-i spunem bun venit domnului Urmas Reinsalu, ministrul justiției din Estonia. Ieri am avut, am avut aici pe ministrul de interne și s-a spus că vom uh, avea și vizita celei de-a doua părți a binomului. A fost o discuție foarte bună inițială. În zona de justiție am acoperit uh, tematici foarte importante, confiscarea extinsă. Știu că domnul ministru se va ocupa și de parchetul european și de alte subiecte importante din justiție. Fără întârziere, îi voi ruga pe domnul Reinsalu să își înceapă prezentarea timp de 15 minute, iar apoi voi da cuvântul colegilor pentru întrebări. Stimate domnule ministru, bun venit în comisia noastră. Aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi mai întâi estonă Mă bucur să mă aflu astăzi aici pentru a vă prezenta poziția Estoniei în vederea președinției în această comisie foarte importantă. Domnule președinte, am discutat despre chestiunile juridice, justiție. Aici Estonia își dorește o abordare foarte pragmatică. Este un lucru pe care ni-l dorim Vorbind acum despre prioritățile din justiție, voi începe cu politicile penale. Sunt foarte multe dosare deschise în prezent. Aș vrea să vorbesc despre parchetul european. Pe scurt, EPO, voi reveni asupra EPO ceva mai târziu, vorbind despre poziția Consiliului legat de EPO. Există și regulamentul privind Eurojust, strâns legat de acesta, un uh, dosar în hibernare de ceva vreme. Uh, se așteptau concluziile acolo. Consiliul și-a încheiat uh, negocierile pe marginea acestui dosar în martie 2015, timpul președinției luxemburgheze și acum în timpul președinției malteze, de asemenea s-a discutat despre prevederile privind EPO. Consiliul vrea să rezolve ultimele lucruri nelămurite, protecția datelor, regimul aferent și noi vom fi pregătiți să începem cât mai repede posibil uh, negocierile cu Parlamentul pe acest uh, subiect. În al doilea rând, finanțarea terorismului, o problemă foarte gravă. Trebuie să ne asigurăm că banii din, ce provin din infracțiuni nu pot fi folosite pentru finanțarea terorismului. De aceea trebuie să se uh, împiedice spălarea de bani și fluxurile de bani ce provin de activități ilegale, confiscarea reciprocă a bunurilor și așa mai departe. Sperăm că Parlamentul va uh, uh privi cu prioritate finanțarea terorismului și spălarea de bani și va începe negocierile cât mai repede. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu Parlamentul European pe aceste dosare importante în timpul președinției noastre. Președinția de, ase- de asemenea își dorește să atingă o abordare comună în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a bunurilor confiscate și confiscarea extinsă și așa mai departe. Există o propunere de regulament a Comisiei pentru prima dată când este înaintată, uh, o primă încercare de a folosi un astfel de regulament în dreptul penal. În vorbe de cooperare juridică, anumite state membre preferă o directivă în loc de regulament. Uh, aici uh, statele membre sunt divizate și președinția va lucra îndeaproape cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a găsi o soluție viabilă. Dar asta este o precondiție pentru succesul acestui proiect. Dacă vom avea succes, uh, vom putea începe negocierile cu Parlamentul la începutul următorului an. Investigând uh, infracțiunile uh, în acest domeniu, schimbul de informații este esențial. Trebuie să li se ofere organelor de urmărire penală instrumentele necesare pentru a obține un echilibru bun între sfera privată și siguranță, când vine vorba și de retenția datelor din telecomunicații. Schimbul de informații, respectiv protecția datelor, iarăși joacă un rol important pentru a se îndeplini și criteriile impuse la nivel legal. Vom continua să examinăm opțiuni specifice și următorii pași ce trebuie făcuți. Vom continua de asemenea să căutăm soluții pentru a uh, îmbunătăți situația statului de drept uh, în zona cibernetică și, de asemenea, vom încerca să combatem mai bine infracționalitatea cibernetică. Probele electronice sunt adesea localizate în străinătate și trebuie să încercăm să le uh, obținem printr-o colaborare transfrontalieră mult mai bună. Așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei privind legislația pentru probele electronice. Comisia analizează în prezent atât uh, aspecte tehnice cât și legale în ceea ce privește criptarea, mai ales în contextul anchetelor penale. Este foarte important, dar și controversat, după cum știm cu toții. Înainte de a ne grăbi să luăm uh, decizii pripite, Trebuie să vedem care sunt pozițiile actorilor participanți și interesați și să vedem care sunt măsurile viabile. Statele membre trebuie să fie capabile să facă schimbul de informații în ceea ce privește dos- uh, dosarele penale sau cazierele unor persoane în contextul finanțării terorismului. Se pare extrem de important să um, folosim sistemul informatic extins de cazier european, în acest sens, pentru a facilita un schimb de informații cu privire la resortisanții din statele terțe. A existat o directivă 2016, dar după cum știți, ne- negocierile au fost suspendate după ce Consiliul a cerut stabilirea unui achii pentru resortisanții din celelalte țări, din ter- statele terțe. Comisia, de asemenea, a, propus, a făcut o nouă propunere acum două săptămâni, iar Consiliul a început să o examineze va începe să examineze textul săptămâna viitoare. Ambele propuneri sunt foarte importante și intenționăm să le discutăm în paralel în Consiliu. Scopul nostru este să ajungem la abordare comună pe ambele dosare, directiva și regulamentul, până la finele președinției estone. Ce este important, uh, o bază de date centralizată cu uh, amprente care ar permite identificarea uh, cetățenilor din state terțe. Doamnelor și domnilor, haideți să vorbesc acum despre protecția datelor, care este un subiect foarte important uh, pentru noi. Unul dintre pilonii pieței unice digitale este protecția datelor. În principiu, acum 5 ani, Comisia Europeană a început o reformă cuprinzătoare a protecției datelor în Uniunea Europeană. După cum știți, poate Consiliul a adoptat o abordare generală în ceea ce privește regulile privind protecția datelor în instituțiile europene și la Consiliul din iunie acest an. Suntem pregătiți să, negocie, să negociem în momentul în care Parlamentul are finalizată propria poziție. În același timp, cu regulamentul privind uh, protecția datelor, mai anul viitor. Deci, iarăși, condiția pentru succes este un paralelism al celor două acte normative. Trebuie să examinăm perspectiva mai amplă în calitate de deținător a președinției, vom facilita accesul la protocolul suplimentar uh, privind protecția datelor, deci Convenția 108. Practic aici s-ar alinia regulile Uh, în vigoare cu privire la protecția datelor. Câteva lucruri ce țin de drepturile fundamentale. Respectul pentru drepturile omului, libertățile fundamentale și uh, statul de drept reprezintă pilone ai sistemului juridic al Uniunii Europene și al statelor membre. În momentul în care prezidăm Consiliul vom avea în vedere aceste lucruri. Discuția privind statul de drept este foarte importantă la Consiliul Afaceri Generale. Există două dialoguri anuale cu privire la statul drept și aici există nevoia de întărire a acestui dialog. În timpul președinției noastre vom avea un dialog pe matului de drept, vom vorbi și despre pluralismul mass media. Pentru a pregăti acest lucru vom avea un seminar și reprezentanții Parlamentului European au fost invitați să participe. Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie de acord că liberalismul mass media și încrederea reprezintă garanții importante și condiții sine qua non pentru sistemul democratic. Pentru a proteja drepturile fundamentale, ne vom asigura că există o continuitate a activității agențiilor pentru drepturile fundamentale și că vor exista și deciziile Consiliului în acest sens uh, până la finele anului. Consiliul este recunoscător pentru consimțământul Parlamentului și sperăm că um, cadrul că acel, acele condiții cadru vor fi convenite până la finele anului. De asemenea, vom discuta și despre Convenția de la Istanbul, drepturile femeilor și violența domestică. Raportul agențiilor este iarăși important, raportul privind punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Vom pregăti un document din partea Consiliului pe baza acestor documente. Să vorbesc acum și despre starea actuală a parchetului european. Cu o lună în urmă, pe 8 iunie, Consiliul a găsit o abordare generală legată de acest regulament privind EPO, și, după cum știți, abordarea comună de la Consiliu a fost rezultatul a unor negocieri timp de patru ani, negocieri grele. Au fost mai multe chestiuni importante aici, independența procurorilor, admisibilitatea probelor și altele au fost foarte dificile pentru că nu s-a găsit un numitor comun între statele membre. A existat uh, un trecut important, fiecare are altfel de istoric și de aceea a fost uh, greu să se găsească un compromis. În acest context, negocierile lungi de la Consiliu au fost justificate. Pentru cei care ar putea spune că regulamentul ar putea fi mai ambițios, trebuie să spunem că este un succes important să găsești un text de compromis. Textul actual al regulamentului este, de fapt, rezultatul multor compromisuri, însă finalul, rezultatul final este unul foarte bun a fost foarte clar de la începutul anului că nu se va putea ajunge la unanimitate, în ciuda eforturilor. În aprilie s-a continuat procedura, 20 de state membre au fost notificate, au notificat uh, că vor să participe. Ce se va întâmpla? În ultimele săptămâni, de când s-a ajuns la acea abordare comună, S-au distribuit și analizat diferitele versiuni, diferitele limbi ale textului. Textul a trecut săptămâna trecută, iar Consiliul va sprijini versiunea finală pe 17 iulie. După aceasta, cât mai repede posibil, vom, vom înainta textul Parlamentului, așteptând consimțământul lui, așa cum apare în articolul 86. Interesul nostru este ca EPOS să fie înființat cât mai repede, deci 2020. Și să fie funcțional. Sperăm că veți putea veni cu consimțământul, să vă dea aprobarea cât mai repede, astfel încât regulamentul să poată fi adoptat în octombrie în acest an. În acest context, în numele Consiliului, vreau să vă mulțumesc călduros, în special onorabilor membri ai Comisiei Libe pentru colaborarea excelentă pe care Consiliul a avut-o cu raportorii și această comisie a, a avut uh, o colaborare excelentă, dar și Comisia INTE a venit cu propriile viziuni. Practic, uh, dorințele Parlamentului au fost incluse în text s-a introdus un alineat nou, articolul 105, cu privire la statele non-participante la EPO. Și în cele din urmă aș vrea să subliniez faptul că EPO va fi competent să se ocupe de diferite forme de fraudă, fraudă cibernetică, așa cum este, apare uh, și în directiva PIF la cererea Parlamentului. Cred că veți aprecia eforturile noastre în acest sens și permiteți-mi să vă arăt recunoștința acestei președinții. Suntem dornici să colaborăm cu membrii acestei mari comisii. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumim! Uh, Roberta, dorești, ești gata? Dorești să începem? Foarte bine. Atunci, cine dorește să ia cuvântul? Mai întâi coordonatorii. Birgit Zipel din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc și de asemenea mulțumim domnule ministru că ați venit în fața noastră ca să ne prezentați prioritățile președinției. Sunt convins că odată cu președinția dumneavoastră Vom avea și succes în ce privește protecția datelor. Știți că se lucrează la regulamentul uh, pentru viața privată pe internet și vrem rezultate bune la trialog. Uh, Marin Lauristin, pe care o cunoașteți foarte bine, uh, muncește serios pentru a se asigura că avem același nivel de protecție, la fel ca cel prevăzut în regulamentul pentru protecția datelor. În ce privește Biroul Procurorului European, Cred că e bine că măcar vom începe, sperăm noi, cu 20 de state membre. E un mare succes, date fiind dezbaterile din ultimii patru ani, însă, totuși, încerc să mă uit un pic spre viitorul îndepărtat. Aveți niște idei? Considerați că Consiliul va face ceva pentru ca până la urmă să putem convinge și mai multe state membre să se alăture acestui sistem? Pentru că e păcat că nu toate statele membre participă. Mai ales uh, știm, uh, sunt rapoarte OLAF uh, despre unele state membre că ar trebui să participe la acest sistem și apreciez foarte mult susținerea dumneavoastră la adresa drepturilor fundamentale și agenției care le apără în ce privește Convenția de la Istanbul, eu sper că uh, veți face eforturi uh, ca asta să se întâmple pe durata președinției dumneavoastră. Cred că e o inițiativă pe care o așteptăm cu nerăbdare și încă ceva. <laughs> De fapt, vorbitoarea spune, de fapt, cred că e suficient, mă opresc aici. Da, vicepreședinte și eu. <laughs> <laughs> Am același sentiment. Așadar, la, la Aho, din partea ECR, nu, nu dorește să ia cuvântul, nu știu ce se întâmplă astăzi, în fine. Natalie știu că dorește să ia cuvântul, Natalie Grisbeck de la ALDE. Mulțumesc, Claude. Și mulțumim și domnului ministru pentru că se află astăzi aici. Eu l-am întâlnit acum câteva zile la Tallinn și mulțumesc din nou pentru prezență și pentru prezentarea priorităților uh, președinției uh, Estoniei. E uh, o președinție foarte importantă pentru Europa și strategică, pentru că e prima oară când țara noastră are președinția și mulțumesc că ați uh, analizat în detaliu prioritățile și ați insistat, ați insistat mai ales asupra uh, aspectelor legate de justiție, materia penală. Știți că e dificil de armonizat această materie pentru că avem drepturi naționale, culturi, tradiții diferite. Și foarte important pentru Europa sau așa cum și-o dorește măcar o majoritate, iar e uh, importantă o, o armonizare. Revin asupra unui subiect despre care ați vorbit în urma Consiliului Informal JAI de la Tallinn, pe ordinea de zi era dosarul acesta cheie despre care ați vorbit uh, pentru lupta împotriva finanțării infracționalității sub forma unui regulament cu uh, recunoașterea măsurilor de înghețare și confiscare a bunurilor obținute de pe urma infracțiunilor. E clar un dosar foarte important Uh, dintr-o serie întreagă de teme strategice din portofoliul dumneavoastră și al nostru, comisiei, al Comisiei pentru Libertăți Civile. Vreau doar să subliniez că în ce privește confiscarea bunurilor obținute ilegal, evaluate la mai multe miliarde de euro pe an, sigur avem nevoie de punere în executare imediată, dar mai ales avem nevoie de celeritate, pentru că după cum știm, infractorii adesea acționează mult mai repede decât noi. De unde și forma, care a, forma juridică propusă uh, de către Comisia Europeană uh, în vederea acestui instrument, și anume regulamentul. Uh, despre asta vreau să vorbesc, ați vorbit și dumneavoastră, de altfel despre asta aș vrea să știu ce direcție va urma președinția în acest sens. Mi închipui că dumneavoastră sunteți pro-europeni și vă doriți un progres calitativ, adică uh, utilizarea unui regulament mai degrabă decât a unei directive. Și eu am înțeles uh, esența celor spuse dumneavoastră, însă n-am sens exact ce poziție are președinția în acest sens. Veți face presiuni uh, pe lângă omologii care sunt mai ezitanți ca să avem un regulament ca să fim mai eficienți. Mulțumesc! Thank you, Natalie. Uh, there was a huge... Mulțumesc, Natalie, spune președintele. A fost o întreagă discuție pe uh, uh, reuniunea JAI, însă părerile erau împărțite. Unii doreau directive, alții regulament. Sigur, ar fi bine să fie un regulament. Oricum, mulțumim pentru întrebări. Și Roberta Mezzola, din partea PPE, are acum cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc și domnului ministru pentru că ne-a prezentat prioritățile președinției. Mulțumim și pentru munca pregătitoare din ultimele luni. Ne-ați contactat, v-ați întreținut cu noi, ne-ați întrebat care sunt prioritățile fiecărui grup și atunci eu vreau să mă refer acum doar la chestiunea biroului procurorului european. Aici aș continua să uh, vă solicit ca măcar până la finalul procesului de înființare a biroului să încercați să vă asigurați că toate statele membre participă la această instituție, inclusiv Malta. Asta însemnând că uh, să avem cât mai multe state membre uh, implicate în decizia înființării unui birou al procurorului european care să identifice infracțiuni nu neapărat de natură transfrontalieră, ci de natură financiară, oricum financiară transfrontalieră. Și aș dori să subliniez că așteptăm și o un rezultat al negocierilor privitoare la contrarea spălării de bani și am dorit să știm care sunt prioritățile identificate de președinția dumneavoastră și sperăm să ne și spuneți peste șase luni că negocierile au fost încurnate de succes. Haideți să fim uh, curajoși și optimiști. Very much. And Judith Sargentini for... Președintele, mulțumesc și acum doamna Sargentini din partea verzilor. Da, mulțumesc, domnule președinte. M-aș lega aici de două chestiuni. În primul rând, felicitări pentru statul președinției noastre cumva faptul că e a doua președinție anului nu vă avantajează, pentru că cea a doua jumătate a anului parcă e mai scurtă decât prima, pentru că e pauza de vară și apoi aveți trei luni pline și apoi vine, vin pregătirile de Crăciun și sunt multe de făcut și se pare că aveți un program foarte ambițios. Sunt co-raportare pentru directiva împotriva spălării banilor, n-am ajuns la încheierea negocierilor, uh, sub uh, președinție malteză, și iată, începem acum cu un nou trilog, chiar mâine dimineață, uh, cu colegii dumneavoastră din Estonia. Eu apreciez faptul că uh, deja au avut loc pregătiri pentru clarificarea mandatului Consiliului. Parlamentul uh, își dorește mai multă transparență în ce privește proprietarii companiilor, trusturilor. E un subiect care e dezbătut și la noi. Avem comisia pe Panama Leaks și apreciem faptul că Estonia este cunoscută pentru transparența sa. Asta se și vede în conversațiile pe care le am cu omologii dumneavoastră și aștept cu interes negocierile. Și sperăm să avem și un rezultat foarte bun în toamnă. Încă ceva. La lectura programului dumneavoastră văd că Ați dori să rediscutăm chestiunea conservării pătrăi datelor și poate ne oferiți mai multe detalii. Acum câțiva ani au fost două cazuri la, în fața Curții Europene de Justiție legătură cu legislația europeană Uh, privitoare la uh, conservarea datelor care a fost uh, declarată ca fiind nulă. Statele membre au trebuit să schimbe politi politicile, dar încă acea mm, legislație n-a fost înlocuită cu nimic. Și Parlamentul nostru, poate nu neapărat majoritatea, dar avem dubii dacă că dumneavoastră ați putea elabora o nouă legislație care să țină cont de Uh, sentința curții. Deci mă întreb, ne oferiți informații în legătură cu planurile noastre în ce privește păstrarea datelor? Mulțumesc. Președintele, mulțumim, Iudit. Martin Anderson, să mă scuze, ea va vorbi numele grupului GUE. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru priorități. Uh, și Convenția de la Istanbul este o prioritate a dumneavoastră și Carta Drepturilor Fundamentale, asta mai ales în contextul Curții, Curții Europene de Justiție, ați vorbit de securitate mm, și problema e diferența de eh, legislație Uh, trebuie să ne gândim și la problema Brexitului. Uh, eu am fost raportare din umbră în ce privește substanțele psihoactive și în Irlanda am avut chiar două standarde de reglementare diferite în același timp. Una în Republica Irlanda, alta în Irlanda de Nord. Asta a dus la o creștere a traficului de substanțe de acest gen. Sigur că trebuie să avem o unificare a normelor în toată insula noastră și Brexitul avea consecințe negative asupra acestui proces. Nu știu care va fi rezultatul negocierilor, dar nu cred că vor fi rezultat, efecte pozitive. Și avem multe porturi, suntem o insulă, avem teritoriul deschis cu volume mari de produse nereglementate care ajung pe insula noastră Sigur, acum e și problema frontierei între Irlanda și Irlanda de Nord. Deci sunt 177 de puncte de frontieră în toată insula și este imposibil, nu știu, de numai dacă facem la fel ca Trump și uh, clădim un zid. Deci sunt conștiente că veți face eforturi. Știu și că aveți limite temporale pentru că, iată, vine vacanța de vară, însă v-aș atrage atenția asupra implicațiilor Brexitului asupra Irlandei. Am spus asta și altor colegi de dumneavoastră. Trebuie să protejați și să garantați acordul din Vinerea Mare, inclusiv în ce privește drepturile omului, instituțiile politice, dumneavoastră v-ați referit la Carta Drepturilor Fundamentale, uh, și instituțiile din Irlanda, de pe toată insula, Constituția, drepturile de care se bucură uh, cetățenii, Curtea Europeană de Justiție, care intră în mandatul noastră, ar trebui să fie organismul și instanța responsabilă pentru a pune în aplicare toate aceste drepturi și a le apăra. Acordul din Vindurea mare trebuie respectat în întregime. Asta e și poziția Parlamentului și a Consiliului și pentru a proteja toate părțile acestui acord, Guvernul Irlandei de Nord poate doar stabili o legislație care să respecte acheiul comunitar. Um, Sigur, sunt, aceste substanțe psihoactive sunt doar un exemplu. M-am referit la el la început. Oricum, în uh, insula Irlanda nu pot exista două standarde de reglementare, deci trebuie să armonizăm legislația în acest domeniu ca și în altele. Veți avea de tratat chestiunea asta și uh, vă rog să uh, știți că mm, pot fi efecte foarte negative asupra acestui proces de pace care totuși a avut succes între Irlanda și Irlanda de Nord și atunci avem nevoie de un statut foarte solid. Nu știu, nu știu ce se va întâmpla. Se va dori unitatea irlandeză, Nordul va dori să rămână în Uniunea Europeană, vom vedea ce se va întâmpla, dar oricum trebuie respectat acordul uh, Divinei Mare. Okay, thank you very much, Martina. Mulțumim, Martina, spune președintele. Sigur că da, președinția dumneavoastră trebuie să se confrunte cu Brexitul. Uh, una din problemele sale e Irlanda de Nord și procesul de pace. Acum, uh, nu știu, uh, e mandatul uh, domnului Barnier care negociază, dar și asta trebuie să fiți foarte atenți, deci mulțumim, Martina, că vă referiți și la problema asta. Acum, Caterina Chinici, vă rog. <coughs> Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Urăm uh, bun venit uh, domnului ministru uh, al Estoniei. Mulțumim pentru prezentarea priorităților semestrului președinției sale. La fel ca toți colegii, vreau să mă refer și eu la temele pentru care suntem competenți. Cred că deja ați putut constata cu cât interes monitorizăm noi tot ce se întâmplă în domeniul justiției și al siguranței. Eu personal uh, provin din Italia, chiar din Sicilia, ca să fiu mai precis, sunt magistrat și am experiență de cooperare polițienească și judecătorească um, care a fost foarte eficientă în combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor celor mai grave. Deci cred mult în cooperare. Astăzi cooperarea și astea sunt provocările cele mai complexe pe care le vom înfrunta. Așadar, Astăzi cooperarea înseamnă, de exemplu, cooperarea în sistemele informatice. Eu am putut vizita EULISA, acum sunt chiar raportoare de număr pentru grupul SND, în ceea ce privește nou regulament EULISA și am constatat că uh, funcționează foarte bine. Însă e clar că e nevoie de un nou cadru juridic pentru că sunt uh, provocări majore cu care va trebui să se confrunte, confrunte eu, Lisa. Chiar dacă ne-am ocupat și ieri de subiectul ăsta cu ministrul noastră de interne, dar vreau să vă cer și părerea dumneavoastră uh, în legătură cu cealaltă fața monedei. Deci o cooperare eficientă în ce privește sistemele informatice, sistemul interoperabilității. Vreau să văd ce aveți de spus în privința asta, pentru că interoperabilitatea, cred eu, e necesară pentru a avea un sistem informatic de colectare, date, schimb de informații care să funcționeze într-adevăr. Am mai vorbit deja de celălalt subiect care mă interesează foarte mult, și anume Procuratura Europeană, Biroul Procurorului European. Sunt de acord cu dumneavoastră. Chiar dacă am fi vrut uh, o instituție mai ambițioasă, oricum rezultatul de acum cu 20 din 27, să spunem, de state membre, e un rezultat oricum important. Așadar, vreau să vă întreb, inclusiv uh, legându-mă de uh, ce a spus doamna Zippel, care a întrebat, cum stimulați și alte țări ca să adere? Pentru că, totuși, Iată, rămâne un spațiu neacoperit, că nu toate statele au aderat la Biroul Procurorului European. Știm foarte bine că uh, infractorii știu să uh, profite de spațiile astea uh, de vid. Și aici lucrurile au legătură și cu activitatea Eurojust. Deci care va fi relația între Biroul Procurorului European, EPO și activitatea Eurojust? Consiliul are idei în legătură cu modul în care pot, poate gestiona legătura între cele două agenții. Bun, ar fi multe subiecte, uh, finanțarea terorismului, infracțiuni financiare. Mă interesează mult și subiectul ăsta, inclusiv confiscarea. Uh, a fost o experiență pozitivă în Italia, confiscarea în caz de condamnare penală și trebuie să intervină rapid la infracțiunile mai grave sau recicl- de bani. Uh, ar, ar fi bine să avem uh, informații mai precise în legătură cu poziția Consiliului. Și uh, încă ceva. În legătură cu justiția și e-justice. Adevărat, în ce privește cooperarea polițienească, putem conta pe sistemele, de, sistemele informatice de schimb de, schimb de date. Sunt, de exemplu, Siena al Europol sunt sisteme destul de sigure. Însă, din păcate, ce privește cadrul judecătoresc, încă suntem prea înapoi și regulamentul Codex și sistemul e-evidence, probe electronice, trebuie și acestea să fie puse printre priorități. Ca să încercăm să fim mai eficienți, că suntem, uh, trebuie să ne confruntăm cu provocări majore. Mulțumesc. Thank you. And now Mariu Lauristin. Mulțumesc, Mariu Lauristin, acum. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi permit să pun întrebarea mea în limba estonă pentru ca să mă înțeleagă domnul ministru în limba noastră comună. Domnule ministru, în prezentarea dumneavoastră ați menționat pachetul privind protecția datelor și că va fi nevoie de eforturi paralele aici. Este o provocare, într-adevăr, pentru că protecția datelor și e regulamentul e-privacy sunt o parte importantă a acestui pachet mai mare. În comisia noastră eh, am avut ieri termenul de depunere a amenamentelor pentru eh, e-privacy, vom lucra și în timpul vacanței, astfel încât la începutul lui septembrie să putem eh, Eh, practic eh, adopta în comisie forma finală. Sper ca pe durata mandatului dumneavoastră să putem obține un, o opinie generală, o poziție a Consiliului pe acest dosar. Pentru că, din păcate, pe durata președinției malteze nu s-a progresat prea mult. Putem avea speranța că e-privacy va fi un dosar rezolvat eh, în mandatul președinției estoniene, pentru că termenul limită pentru pachetul uh, de protecție a uh, datelor uh, este 25 mai anul viitor, așa ne-a, ni l-a propus Comisia. Vreau să știu dacă este un termen realist și din partea noastră. Iar în ce privește regulamentul privind protecția datelor, acesta a fost deja adoptat și acum trebuie pus în aplicare. Dar se pare că există foarte multe conflicte cu directiva privind activitatea polițienească și atunci în ce va întreprinde uh, președinția când uh, vom trece la punerea în aplicare în detalii. Care este analiza, analiza pe care aveți dumneavoastră vis-a-vis de implementarea acestor uh, instrumente? Mulțumesc, domnul Costa, acum. Herr Minister, für Ausführungen. Mulțumesc, domnule ministru, pentru uh, prezentarea dumneavoastră, spune domnul Köster. În Parlament discutăm de mai multă vreme un raport din proprie inițiativă pentru protecția uh, avertizorilor de integritate, whistleblowers pornind de la premisa că jurnaliștii care au adus în uh, la ivală informații sensibile, de pildă legate de evaziune fiscală, de evitarea impozitării, n-ar trebui să fie puși în aceeași categorie cu infractorii care uh, au comis uh, aceste acte de evaziune, ci ar trebui protejați. Uh, sub uh, conducerea pe fond a Comisiei Jurii, dar și a Comisiei Libe, încercăm să punem capăt acestei situații și să oferim un cadru de protecție cuprinzător pentru jurnaliști. Uh, Comisia are o poziție foarte rezervată aici, uh, nu pare să fie dispusă să ne facă o prezentare, să ne prezinte un proiect, o propunere legislativă în acest sens. Credeți că președinția estoniană va reuși să pună pe tapet uh, acest uh, subiect pentru ca până la sfârșitul mandatului dumneavoastră să avem un dialog interinstituțional pe tema acestor avertizori de integritate? Whistleblowers? Mulțumesc! Faină! Mulțumesc și acum Silvi Gheomă, cel din urmă. Rapid, monsieur président, parce que... Euh, Foarte rapid, domnule președinte, că s-au referit alții la ceea ce vreau să mă refer eu. În fine, lucrurile sunt cam într-un impas în ce privește elaborarea de dosare, fișiere, elemente care permit un control eficace la frontieră. Vreau să întreb, domnule ministru, Eh, ce se întâmplă cu interoperabilitatea, cu diverse dosare care sunt în, în discutare, cum abordați chestiunea legată de interoperabilitate? That was a short question, but it will be a long answer. Iată o întrebare scurtă care cu siguranță suportă un răspuns eh, detaliat și este au chiar experiență în domeniu, parcă. Domnule ministru, vreți să răspundeți, vă rog? Uh, puteți răspunde tematic, puteți răspunde individual la toate întrebările, cum doriți. I was la... Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. În cursul Consiliului Informal m-am întâlnit cu domnul președinte și am fost mai nervos la prima noastră întâlnire decât acum poate. Întotdeauna mi-a spus, uh, da, lăsați că o să fie bine cu apariția noastră. Nu. Uh, iar eu i-am răspuns, indiferent ce îmi spuneți, domnule președinte, tot ca la dentist o să mă simt. O să am trac și asta e. Da, vedeți, este cinstit, domnul ministru. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru uh, întrebările și comentariile deschise pe aceste teme serioase pe care le-am enunțat voi încerca să reflectez asupra lor. Doamnă Kenichi, mai întâi m-a întrebat în legătură cu uh, aspectele de dovezi digitale în cadrul e-justiției. În cadrul Consiliului am făcut deja o prezentare cu privire la uh, viziunea noastră ambițioasă în legătură cu uh, e-justiția digitală. Și am dat exemplul Estoniei în această chestiune. Obiectivul nostru este foarte clar. Nu există alte obiective decât uh, eventual politice. Dacă vrem un uh, sistem de e-justiție digital implementat peste tot în Uniunea Europeană. Dar există două premise indispensabile. Mai întâi, să existe capacități digitale în statele membre, corespunzătoare, și doi, interoperabilitatea sistemelor judeciare. Și uh, uh, pentru asta mai este uh, necesar și un mandat de, de gestionare durabilă a e-codex în perioada președinției noastre, sper să putem uh, să progresăm uh, în ce privește mandatul nostru legat de EU-LISA. Pentru că și asta este un, un indicator al succesului sau al viitorului uh, E-Codex. Codex este încă un proiect pilot. Încă nu avem îndeplinite premisele pentru implementarea unui sistem de e-justiție 100%. În ce privește chestiunile legate de eh, dreptul penal și în ce măsură am putea să ajungem eh, să ajungem să intricăm și ultimele șapte state membre în proiectul EPO. Haideți să fim realiști. puncte de vedere al Estoniei ca președinție în exercițiu a Consiliului este foarte clar. Am dori uh, să nu avem un, uh, un text de cooperare aprofundată cu aceste state, ci cu, să avem un, uh, un instrument cuprinzător care cuprinde pe toată lumea. Dar vrem să salutăm uh, cât mai multe din ultimele state membre care încă nu au subscris uh, la, la EPO. Cred că și Cred că, de altfel, prin uh, regulamentul de cooperare extinsă și aprofundată, statele membre care nu s-au alăturat oricum mai au o ușă deschisă pentru a se alătura acestui sistem pe viitor. Încă uh, membrii Colegiului Comisarilor nu și-au dat uh, cu toții semnătura, uh, avizul favorabil pentru acest text, dar până la urmă vorbim de un labirint minotauric. Pentru că există, există foarte multe condiții aici și se trebuie vorbit la condițional. Uh, s-a mai vorbit despre durata de stocare a datelor, data retention în limba engleză, și cât de departe am putea să ajungem pe acest dosar. Aici am uh, avut uh, la Consiliul Informajai și o discuție cu miniștrii internelor la Tallinn se vehiculează uh, în prezent uh, o idee care a fost discutată și în Consiliul Informal, anume de a lega acest dosar de regulamentul e-privacy, în sensul că uh, astfel s-ar putea găsi o soluție europeană pentru, pentru, pentru acest lucru care să fie cuprins într-o sentință a Curții Europene de Justiție. Deci să există jurisprudență pentru asta. Noi nu vrem să aducem atingere eh, succesului pe care regulamentul e-privacy l-a obținut până acum. Dar primul semnal clar pe care l-am primit la Consiliul Informal JAI este că statele membre au solicitat foarte clar Uh, să existe o inițiativă uh, legislativă uh, europeană. În al doilea rând, este foarte clar că toate inițiativele propuse sau posibile trebuie să fie în acord cu jurisprudența Curții Europene de Justiție. Și atunci întrebarea se pune cum se pune, cum se realizează echilibrul între nevoile, exigențele Uh, din punct de vedere a securității și siguranței și, de altă parte, libertățile și uh, drepturile civile. Am convenit acolo, așa cum am spus și în prezentarea mea introductivă, că vom cere unui grup de lucru să uh, facă un inventar al al ipotezelor care nu par să fie funcționale. Ne-am dorit ca uh, inițiativa legislativă să aparțină, uh, în acest caz, Comisiei. De aceea, grupul de lucru Prietenii Președinției va elabora și un catalog de opțiuni fezabile Eh, în legătură cu stocarea datelor. Sperăm că până la sfârșitul acestui an să existe eh, aceste recomandări, astfel încât eh, Comisia Europeană să primească un soi de sprijin psihologic, dacă doriți, sau moral, din partea acestui grup al prietenilor președinției, pentru a dezvolta, a elabora o propunere legislativă. Vorbind de domeniul judiciar și al urmăririi penale, a fost amintită și problema inițiativei privind sequestrul bunurilor rezultate din activități infracționale. Și dacă președinția estoniană ar sprijini ideea unui regulament pe acest subiect. Domnul președinte al Comisiei Libe a arătat că pozițiile statelor membre mm, în această privință sunt cam jumii Da? Deci suntem la remiză, cum s-ar spune. Domnule ministru, trebuie să notez exprimările noastre poetice care, cu siguranță, că ne vor aduce zâmbetul pe buze și peste șase luni. Noi, președinția uh, estoniană, vrem să fim pragmatici. Uh, evident, există și un aspect de, de filosofie generală. Vrem cu toții să rezolvăm această problemă de uh, a, a bunurilor rezultate din activități infracționale transfrontaliere, dar în plan pragmatic trebuie să vedem în ce măsură putem uh, traduce totul într-o directivă. Și tocmai de aceea am uh, lansat un apel pentru a afla pozițiile statelor membre. Vom solicita însă Comisiei să considere, ia în considerare formularea unei soluții pragmatice. Ultimul studiu la nivel european a arătat foarte clar și în mod impresionant că azi am putea recupera uh, în jur de 1, azi recuperăm în jur de 1,1% din uh, uh, bunurile uh, și activele rezultate din activitățile infracționale. Da? Droguri, trafic de diferite mărfuri. Deci este, este o situație care se poate îmbunătăți și chiar și un pas mărunt este un pas înainte. O altă întrebare s-a referit la elementele de securitate care ar trebui avute în vedere în contextul uh, negocierilor pe marginea Brexitului. Ați vorbit, stimată doamnă, și despre problema traficului de droguri care trebuie și abordată. pe parcursul Consiliului Informal am avut și o întâlnire cu domnul David Livington, uh, uh, care iată mi-a dat și numărul personal de mobil, uh, noul ministru al Regatului Unit, care m-a asigurat că va exista o colaborare bună cu președinția Președinția nu dorește discuții separate pentru Brexit. Dacă Uniunea Europeană dorește să aibă o poziție uh, solidă, fermă, vis-a-vis -vis de, de Brexit, atunci uh, mandatul uh, autorităților uh, competente europene trebuie să fie cel care uh, trebuie uh, pus în aplicare aici. Evident că în cursul negocierilor aspectele legate de justiție și afaceri interne vor face parte din prioritățile uh, Uh, cele mai importante de negociere, pentru că nu putem permite ca acest Brexit să creeze o breșă de securitate în Uniunea Europeană, în uh, statele membre care vor rămâne membre. Un comentariu important a fost făcut pe marginea sferei de e-privacy. Doamna Lauristin a arătat că uh, există un proiect uh, foarte ambițios și voința politică de a progresa în domeniul e-privacy. Uh, știm și cunoaștem care este data de punere în aplicare propusă de comisie și ne-am propus uh, ca și Consiliul se poate conforma acestui uh, calendar de adoptare. Dar, pentru că întotdeauna există un mic dar, pentru a fi transparenți, trebuie să ținem cont că propunerea uh, cuprinde niște chestiuni complexe care dacă se vor materializa printr-un regulament cu aplicabilitate directă și imediată, trebuie încă uh, finalizate. Totuși, președinția uh, estoniană dorește o abordare pragmatică, tehnică în acest dosar și am dorit să uh, respectăm calendarul de adoptare propus, pentru că dacă întârziam prea mult, atunci pierdem și orizontul și obiectivele propuse. După cum s-a spus, există un uh, paralelism uh, de care trebuie să ținem cont între toate, între toate aceste inițiative legislative care trebuie văzute ca pachet. important... Uh, Doamna Laurinsen a mai ridicat o problemă importantă și anume întrebarea dacă președinția are inițiative urma cărora sunt solicitate statele membre să execute, să pună în aplicare legi mai vechi privind protecția datelor. Sigur că este o chestiune importantă, pentru că știm că legile naționale sunt destul de diferite între ele. Și aici avem de a face cu unul din pilonii regulamentului privind o mai bună reglementare. E vorba de legi potrivite care sunt puse în aplicare. Există și investigații ale unor evenimente din trecut. Este o chestiune importantă, după cum spuneam. În timpul președinției noastre, în grupurile de lucru, încercăm să ne ocupăm și de această dimensiune a, mai, a unei mai bune reglementări. Este o listă cu linii directoare, linii orientative, care este înmânată președinților grupurilor de lucru. Ideea de bază este că ar trebui să existe un calendar propus de comisie înainte să existe uh, o nevoie clară, identificată privind un nou act normativ. Și vom da acest principiu mai departe președinției bulgare trebuie să existe inițiative în vederea sprijinului oferit mai bunei reglementări. Apoi, doamna Gilom, chestiunea avertizorilor sau denunțătorilor, whistleblower, în timpul președinției malteze, colegii au ridicat această problemă și am participat la consilii informale la care statele membre și-au prezentat uh, punctul lor de vedere. Să vă spun foarte sincer că a existat un catalog cuprinzător de puncte de vedere diferite. Înțelegerea comună a fost bun avem de-a face cu o problemă care trebuie înlăturată. Trebuie să întâmple acest lucru la nivel european sau nu? Asta a fost însă întrebarea principală. Care ar fi rezultatul? Și a existat, au existat opinii diferite la acele negocieri. Comisarul Iurova a cules între părerile și sper că cei de la comisie se vor ocupa de această problemă. Au existat și consultări publice, iar comisia a primit foarte multe răspunsuri din partea Consiliului. Vor lucra mai departe pe marginea acestor propuneri. După cum spuneam, monopolul propunerilor legislative îl deține Comisia. Apoi chestiunea ridicată de doamna Gelom privind interoperabilitatea. Da, începutul președinției la toamnă, va însemna și disponibilitatea noastră de a colabora cu Parlamentul și cu Comisia pentru a stabili principiile de bază ale interoperabilității. E vorba de schimbul de informații, datele colectate trebuie să fie într-un volum mai mare și această chestiune a interoperabilității este, desigur, una foarte importantă pentru președinție. Deci, încă o dată, onorabili membri ai Comisiei Libe, o altă chestiune importantă se referă la, sau s-a referit la Convenția de la Istanbul. Președinția crede într-o abordare holistică când vine vorba de Convenția de la Istanbul. Și vrem să mergem mai departe pe acest drum fără niciun fel de întârziere. Domnule președinte, stimați membri, vreau să vă prezint recunoștința mea vis-a-vis -vis de problemele importante pe care le-ați ridicat. Permiteți-mi să vă spun că vom fi foarte cooperanți și vom încerca să înlăturăm problemele pe care le-ați menționat. Mulțumim! Înainte să încheiem acest punct, știu că mai sunt colegi care au fost în Estonia, Natalie, și sunt de acord cu mine că ambii miniștri și, desigur, echipa au avut un început foarte bun al președinției. Schimbul de vedere a fost foarte bun, mai ales uh, în zona de e-justice. Marin este aici și Există foarte multe platforme mici ale unor țări mici care vin cu plus valoare. Și la Consiliul Informal de Justiție și Afaceri Interne uh, s-a ajuns la concluzia că există subiecte mari, Libia, care domină agenda, dar e foarte clar în timpul președinției estone uh, se va vorbi de o serie de inițiative care vor aduce valoare și mă bucur că au fost atinse foarte multe chestiuni ce țin de justiție astăzi. Domnul ministru, cred că a încheiat o întrevedere foarte bună. Vă mulțumim că v-ați luat timp. Apoi, problema legată de poziția guvernului, cred că a fost mai degrabă de vorba de poziția lor în timpul negocierilor. Poate că domnul Anderson ar putea să vină și cu un răspuns în scris sau cu o întrebare în scris, dacă o putem ruga să își reformuleze punctul de vedere, că poate nu s-a înțeles foarte bine. Vă mulțumesc că ați atins toate problemele ridicate, mulțumesc în numele întregii echipe și salutul nostru este îndreptat și colegului. N-a fost așa rău, nu? Până la urmă. Da, am supraviețuit și cu ajutorul uh, dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor. Fiind ultima săptămână înainte de concediu de vară, vă mulțumesc uh, și vă urez concediu plăcut. Deci vă mulțumim și uh, vă așteptăm cu nerăbdare după vară. Doamna, doamna Macovei? Vă mulțumesc că sunt în România, Monica Macovei. Este unul dintre cele mai mari niveluri ale luptei împotriva infracționalității în, în Estonia și vă mulțumesc pentru că ați venit aici. O întrebare concretă când vine vorba de uh, spălarea de bani și infracționalități, dacă este o prioritate pentru dumneavoastră acest dosar. Mulțumesc. Mulțumesc. De fapt, credeam că am terminat, dar asta vă spuneam. Poate că puteți răspunde și la această întrebare. Da, este un moment uh, bun să spunem da. O să oferim un răspuns simplu, da. Dar văd că v-ați pregătit pentru orice. Mulțumesc și colegilor din Estonia și apoi vom trece la avertizori. Whistleblower este avizul aferent următorul punct de pe ordinea de zi și vă mulțumesc. Da, stimați colegi, am întârziat puțin. Dacă pot trece imediat mai departe la următorul punct. Este un aviz, cer scuze. Avizul cu 76 de amendamente pe acest proiect de aviz. Fără întârziere, voi da cuvântul raportorului. Bună. Băie... Mulțumesc, domnule președinte. Spune doamna Pagasa Urtundua. E bine să repetăm că e important să existe un cadru de protecție a denunțătorilor. Ieri uh, s-a întrunit uh, subcomisia PANA și acolo s-a recunoscut rolul important al acestor cetățeni în denunțarea relelor practici. S-a subliniat că uh, trebuie să fie protejați, asta în interesul public, dată fiind valoarea civică pe care o are acest tip de informații și de denunțuri. Ce vreau eu e să mulțumesc colegilor pentru sugestiile de bunătățire pe care le au făcut cu ajutorul amendamentelor și vom face un ultim efort comun ca să găsim niște compromisuri de calitate și eu sper să ne uh, păstrăm în cadrul competențelor libe, ca să se țină cont de avizul nostru. Dar oricum, uh, uh, amendamentele sunt unele de bună factură, așa că aș putea presupune că vom avea succes uh, în munca pentru compromisuri și să găsim un text care să satisfacă toate grupurile politice pe cât posibil. Votarea mm, e prevăzută pentru data de 7 septembrie. Sunt în așteptarea comentariilor și clarificărilor și mulțumesc tuturor pentru aportul lor. thank you very much, Maite. Mulțumim foarte mult, Maite. La trei vorbitori, domnul Melo și domnul Căster. Deci domnul Melo este aici? Ce scuze? Domnul Melo este încă pe drum, deci domnul Căster mai întâi, vă rog. Și deci mai întâi domnul Căster și apoi va lua cuvântul domnul Melo când va ajunge. Vor. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru prezentarea amendamentelor și pentru activitatea de până acum. Doamna Pagasa Urtunda, cele 76 de amendamente sunt dovada unui interes uh, uh, foarte mare, o chestiune importantă pentru noi, cei de la SD, chestiunea whistleblower în contextul drepturilor fundamentale. Protejarea avertizorilor este foarte importantă pentru libertatea de expresie, pluralismul opiniilor și libertate, democrație. O chestiune importantă este legată de cetățeni, cetățenii care trebuie să știe care sunt încălcările regulilor în vigoare. Și, pe de altă parte, e nevoie de acest avertizor, acest whistleblower, pentru că joacă un rol important atunci când trebuie să dezvăluie încălcările drepturilor fundamentale. În acest context, într-unul din amendamentele mele am Uh, propus să se acorde un premiu european pentru whistleblower, pentru curajul lor. Și vreau să subliniez faptul că această activitate de denunțare arată un spirit civic foarte bun. Totodată, prin educație, învățare, se crește gradul de conștientizare și publicul uh, va avea altă relație față de whistleblower. Când vine vorba de încălcări, de încălcări dezvăluite de avertizori, nu ar trebui ca doar infracțiunile importante să fie demne de dezvăluit, ci și alte comportamente greșite uh, în contextul uh, acestor reglementări. Deci când vorbim despre Sfera de aplicare a legislației privind whistleblower. Deci sugerez un considerent aici care uh, să spună că prevederile nu trebuie să se aplice doar la cazurile europene, ci și la cele internaționale. Cel puțin o soluție clară pentru avertizorii care lucrează în companii sub incidența legislației U.S. dar situați în afară trebuie să fie clar reglementați. Practic, nu trebuie să se îngrădească dreptul la liberă expresie. Nimeni nu ar trebui să fie discriminat atunci când uh, face uz de acel drept. Trebuie protejați avertizorii care dezvăluie un sistem complet la nivel centralizat. Cele mai importante resurse bugetare trebuie investite eh, în acest eh, domeniu și specialiștii aferenți. E nevoie de un sistem de whistleblower extern, intern, trebuie să fie folosite canalele importante de informare, dar totodată trebuie să li se protejeze identitatea. În plus, aș vrea să menționez că avertizorul este foarte Um, vulnerabil la represalii. Ei își asumă niște riscuri personale și profesionale și pot plăti un preț foarte mare la final. Sunt de părere că măsurile de evaluare a acestor riscuri trebuie stabilite. În cele din urmă, dacă vrem să ducem Europa mai departe, legislația privind avertizorii depinde în cel mai mult Eh, depinde foarte mult de o definiție. De aceea am subliniat nevoia unei definiții comune a avertizorilor, tocmai pentru a le permite o protecție potrivită la nivel juridic. Orice perioadă care dezvăluie o încălcare a regulamentului merită o protecție juridică. Exist... Aștept cu nerăbdare o cooperare bună pe viitor. Sper că vom găsi o soluție satisfăcătoare pentru protejarea juridică a avetizorilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Căster. Domnul Melo din partea PP, raportul din umbră. Da, mulțumesc. Cred că propunerea este foarte solidă, însă am câteva nemulțumiri aici. Am încercat să includ aceste nemulțumiri în amendamentele depuse și am încredere că ele vor fi consemnate sau luate în calcul. În mod evident, avem de a face cu denunțători Ei, practic, ajută dezvăluirea unor, la dezvăluirea unor fapte. De aceea acești whistleblower merită măsuri de protecție. Dacă ne uităm de, la problema din punct de vedere juridic, legea este ceva mai, este mai degrabă abstractă sau arbitrară. Include în această lege persoane care pot face denunțuri, dar cu scop, într-un scop oarecum dubios, scopuri criminale. Cadrul european care ar urma să se aplice în toate statele membre ar reglementa problema. Eu aș prefera să ne supunem aici principiului subsidiarității, având în vedere și diferențele dintre statele membre. De aceea cred că este nevoie să stabilim un cadru juridic de, ușor de înțeles, care să cuprindă toate statele membre, 27-28, dar care să fie în conformitate cu principiul subsidiarității societății. Un alt lucru care nu a fost neapărat inclus în raport uh, și de aceea aș face următoarea propunere. În principiu, avem două tipuri de persoane aici. Pe de o parte, persoanele care cunosc anumite fapte pe care le consideră relevante, care merită investigate, aceste persoane nu ar fi însă implicate direct în fapte. Pe de altă parte, avem situații în care indivizii sunt implicați sau fac parte din activități sau comportamente ilegale, ilicite. Deci ce facem cu aceste persoane? În legea portugheză avem prevederi specifice în vigoare. Voi încerca să găsesc uh, locul din text. Bun, gata, am găsit alineatul. E uh, problema înțelegerilor, înțelegerilor uh, la proces în, cu procurorii. Practic, whistleblowerii se bucură de protecție, iar asta se poate răsfrânge asupra sancțiunilor, pedepselor care sunt reduse. Deci, denunțătorii care încheie aceste înțelegeri pot beneficia de pedepse reduse. Practic, um, se poate întâmpla asta fără să distingem să între cele două situații. Dacă cineva comite o infracțiune, totuși ar putea beneficia de faptul că au raportat, că s-au adresat autorităților. Și apoi cealaltă categorie a persoanelor, nu știu cum am rezolvat această problemă juridică. Trebuie gândit această chestiune atunci când încercăm să găsim o soluție. Anumite persoane au comis poate o infracțiune și atunci ele nu sunt încurajate neapărat să o denunțe. Eu cred că în acest text nu s-a luat în calcul această idee. Dar pe parcursul redactării textului final, la următoarele reuniuni, poate că vom putea vorbi și despre asta. Okay, are you finished? You finished? Okay, okay, right. Bun, deci ați uh, terminat foarte bine. la Covei, din partea ECR. Uh, thank you, Chair. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și să răspund totuși colegului meu că am o opinie diferită aici, că tocmai de asta suntem aici, ca să avem dezbateri. Lupta împotriva corupției, fraudei, spălării de bani și infracțiunilor grave e considerată nu e ca o, o amenințare de ordinii interne a Uniunii Europene și nu se pot combate aceste fenomene și proteja ordinea internă și banii cetățenilor fără a utiliza multe instrumente, inclusiv și foarte important acești whistleblowers, denunțători, avertizori. Orice fel de stat care dorește să descopere activitățile ilegale petrecute într-o instituție, ar trebui să fie mulțumit să poată utiliza pe denunțător, pentru că e modul cel mai ușor de a descoperi problemele dintr-o instituție. De aceea trebuie ei protejați. Pentru că dacă nu se tem că își vor pierde locul de muncă, vor fi arestați și multe alte probleme. Cei care, de exemplu, au încercat asta la instituțiile europene, încearcă să se conformeze orientările, orientărilor Comisiei pentru Protecția Denunțătorilor, până la urmă au trebuit să-și uh, schimbe locul de muncă, pentru că li s-a făcut viața un chin. Au fost uh, au fost uh, declarați că având probleme psihice, au fost transferați de la o instituție la alta. Deci, până la urmă, trebuit să-și dea demisia. Și nu vreau să se facă o confuzie între cei care sunt arestați și uh, denunță pe alții. Că ăștia se numesc într-adevăr denunțători și li se reduce într-adevăr pedeapsa. Nu, avertizorii, acești whistleblowers despre care vorbim aici, sunt cei care n-au nimic de a face cu vreo infracțiune, nu sunt acuzați de nimic, ci pur și simplu lucrează într-o instituție sau alta, nu știu, de exemplu, într-o instituție europeană, își fac uh, cum se cuvine treaba, uh, și pur și simplu nu le convine când văd că se produc niște încălcări ale legii în propria lor instituție. De aceea vor să uh, uh se rezolve aceste probleme și denunță aceste probleme și unii dintre noi cooperăm cu acești whistleblowers. Asta fac ei. Nu sunt infractori, nu fac nimic imoral, din contră. Imoral este tocmai să știi în instituția asta sau în alta că se întâmplă ceva ilegal și să nu uh, anunți autoritățile ca să se pornească o anchetă. Deci este total diferită activitatea whistleblowerilor de cea uh, celor care sunt în închisoare și vor să-și mai reducă din pedeapsă, dar care sunt infractori. Dar nu e cazul acestui whistleblower. Deci susțin uh, raportul, am depus amendamente pentru a-l îmbunătăți și am adăugat și jurnalismul de investigație, pentru că și acești oameni sunt foarte importanți în uh, anchete de spălare de bani, fraude și așa mai departe. Ați văzut uh, cu scandalul Panama Papers uh, câte cazuri de bani ilegale au fost, aduși la supra, au fost aduse la suprafață. Iată, raportul Comisiei PAN. Vedeți ce importantă e activitatea acestor persoane. În fine, eh, nici nu mai știu ce vreau să spun. ne am lăsat deoparte hârtiile, am vrut să vă spun eh, liber opinia mea. Președintele, mulțumesc eh, și Denis, raportorul din, din umbră de partea GUE. Mulțumesc, Claude, spune domnul de Jung. Cred că am auzit ce spunea reprezentantul președinției estone cu probleme la Consiliu și ne și așteptam la asta, pentru că sunt state membre care spun că ar fi probleme legate de subsidiaritate și confruntați cu această situație, m-am întrebat întotdeauna mai bine e să avem un uh, instrument general sau unul sectorial, mai ales când e vorba de interesele financiare ale Uniunii Europene, pentru că statele membre nu pot nega că, fiind vorba de interesele financiare ale Uniunii Europene, trebuie să rezolve aceste probleme. Nu e, o, nu e nici nimic greșit cu subsidiaritatea. În același timp, grupul meu și subsemnatul suntem în favoarea unui instrument de natură generală și credem că în acest moment probabil e o idee bună să avem o poziție maximalistă noi din Parlament. Sunt și raportor pentru aviz uh, de la Comisia de Control Bugetar. Avem în paralel această discuție, deci uh, ce variantă să alegem, gândindu-ne că se pot adopta și măsuri uh, temporare cu o abordare sectorială, în fine. Asta ca o introducere. Când e vorba de amendamentele la aviz, cred că nu trebuie să ne situăm mai jos decât uh, nivelul adoptat de Parlament în acest an pe baza unui raport pe care l-am întocmit în legătură cu whistleblowery în cazul de uh, uh, interes financiar al Uniunii Europene și instituțiilor europene. Rezoluția a fost adoptată cu mare majoritate în Parlament, deci cred că Uh, s-a putut vedea uh, asta ca un text convenit în comun, pentru că câteodată când e vorba de definiția whistleblower când vine uh, vorba de, o, de temeiuri rezonabile, cred că nu trebuie, avem deja un text și nu trebuie să începem din nou discuția. Amendamentele pe care le-am depus eu, sunt eh, majoritatea copii la Indigo aceste rezoluții, dar am crezut că sunt relevante, că nu sunt sectoriale, au o natură generală, Parlamentul deja le-a acceptat și cred că e mai ușor să ajungem la un compromis pe baza lor și în comisia asta. Și cu informație, ceva nou, la Comisia de Control Bugetar, eh, Ombudsmanul European a spus foarte clar că uh, va fi dornică să contribuie la ceea ce se numește un organism uh, consultativ european pentru whistleblower. Și faptul că doamna ombudsman și-a exprimat această disponibilitate e relevant, pentru că sunt colegi care spun, da, deci nu, o instituție independentă, nu se creează birocrație suplimentară, uh, dar dacă ombudsmanul s-a oferit să ajute, ar fi o soluție, ar fi ceva eficient și s-ar putea îndeplini uh, obiectivele și risipi dubiile. De aceea, în amendamentele mele, am subliniat rolul ombudsmanului european în acest sens. În rest, textul meu, cum spuneam, se bazează pe cele deja convenite, cu o excepție, și e bine că Monica Macovei s-a referit la acest lucru, de jurnalismul de investigație deoarece consider că dacă vezi uh, uh, textul altor directive, atât în ce privește whistleblowers, cât și privește, ce privește jurnalismul investigativ, nu sunt încă suficiente măsuri de protecție. De aceea avem nevoie de protecție specială în acest caz. Uh, vă mulțumesc. Please. domnule președinte. Protejarea uh, denunțătorilor este într-adevăr foarte necesară. Dar cred că ar trebui să se concentreze și ar trebui să se limiteze la evitarea ramificărilor Uh, unor uh, avertizări uh, făcute în cadrul exercitării funcției într-un serviciu public. Titlul dosarului vorbește de avertizări de integritate care lucrează în serviciul public. E, aici e problema, că nu se știe exact. E greu de definit când lucrează un whistleblower în interes public și când nu. Că avem multe știri false, fake news, uh, în acest moment, care circulă peste tot și uh, sunt uh, multe cazuri de informații, de asemenea oameni care nu divulgă informații de dragul interesului public, ci pentru din răzbunare pentru un șef, împotriva unui șef sau unui coleg. Deci, uh, e important de făcut această delimitare. Deci, protecția whistleblower trebuie să dureze până când, până la momentul în care acuzația făcută de ei a fost probată sau nu, prin fapte. Și dacă faptele nu confirmă acuzația respectivă și dacă ei au acționat cu rea credință, atunci uh, Uh, acest whistleblower trebuie să răspundă penal, de exemplu, pentru defăimare sau pentru că uh, a stricat uh, imaginea instituției sau angajatorului. Orice fel de excepții trebuie să se referi și la rațiuni de securitate publică, contraterorism, apărare și alte sectoare asemănătoare care sunt foarte sensibile, au o natură foarte sensibilă. Um, colegă, colegul de la SND a spus că ar trebui să existe o instituție europeană sau un birou special european care să lucreze în diverse state europene cu monitorizarea și protecția whistleblowerilor. Eu n-aș fi de acord. Avem uh, destule probleme și cu EPO uh, deja și cred că acest soi de idee nu e foarte realistă. Sigur, poate vedeți asta ca un, o misiune pentru biroul uh, procuratorii europene, care te ocupa și de activitatea prote- protecției whistleblower Cam asta vreau să spun. Mulțumesc. Mulțumesc și, în final, Caterina Chinici. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să-mi aduc și eu contribuția prin amendamente la textul în discuție și cred că de acum la nivel european e necesar să avem un text de lege care să definească și să sublinieze rolul cheie jucat de whistleblower, mai ales în cazuri de evaziune fiscală, transnațională, fraudă, corupție, deci infracțiunile cele mai grave Uh, înfăptuite de organizații criminale, infracționale, toate de natură transfrontalieră. Și îmi face plăcere că colegul de Iong s-a referit la textul deja definit la Comisia Cont într-o rezoluție, care și pentru noi poate constitui un punct de referință uh, și putem lucra pe baza lui pentru a defini și sublinia rolul uh, whistleblowerilor pentru a identifica mijloacele de protecție, care cred eu nu trebuie să fie doar mijloace de protecție instituite prin norme juridice specifice, ci pentru care e nevoie de o adevărată schimbare de cultură, pentru ca să fie recunoscut și în rândurile cetățenilor rolul cheie al acestor persoane, nu doar în ce privește infracțiunile financiare și economice, ci și în legătură cu fapte grave care pot avea impact asupra mediului, sănătății, respectării drepturilor omului, statului de drept. La fel, cred că e important și am încercat să-mi aduc și eu contribuția prin amendamente. Deci, cred că e important și angajamentul autorităților de a menține secretă identitatea acestor persoane și a, de a menține secretul informațiilor dezvăluite de aceștia. Deci să se evite acțiuni de răzbunare sau de discriminare pe spezele lor. Și încă un punct care poate va trebui analizat în continuare în lucrările noastre și anume înființarea unor canale legale prin care whistleblowerii să poată aduce la atenție, în atenția autorităților publice cazuri de uh, uh activități legale. Uh, cred, pentru că cred că semnalarea primită cu verificările necesare, sigur, trebuie să ducă la deschiderea unor anchete în profunzime. Și prin acest, aceleași canale, cred eu că trebuie să asigurăm whistleblowerilor toate garanțiile posibile în ce privește respectarea propriilor drepturi, dar și propriile responsabilități, sigur, plus că trebuie protejați de eventuale acțiuni uh, de răzbunare. Deci eu cred, în concluzie, că mai e de lucru pe acest text Uh, voi ajuta după propriile posibilități. Cred că e un text important și uh, cu siguranță trebuie să ne aducem și noi contribuția pentru o mai bună definiție. Mulțumesc! Thank you, Catherine. Uh, Mr. Mello, you had just a quick... Mulțumesc, domnule Melo. Vreți să mai luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă doamna Macovei a înțeles uh, exact ce am vrut să spun eu. Deci dacă o persoană lucrează într-o instituție care uh, vrea să denunțe acea persoană anumite fapte, dar participă la aceste fapte, sau în fine, măcar consideră că poate fi parte a faptelor pe care dorește să le denunțe. Atunci, este sau nu whistleblower o asemenea persoană? Nu vorbesc de persoane condamnate. Vorbesc despre o persoană care lucrează într-o instituție. Deci, a primește un ordin și crede că nu e exact corect și vrea să-l denunțe, dar poate fi anchetată persoana respectivă sau chiar găsită vinovată. Dar nu, nu, nu știe sigur și în acest caz nu va spune nimic. În al doilea rând, întrebarea e, o asemenea persoană trebuie sau nu trebuie să beneficieze de pro- protecție, nu ca persoană condamnată? Și se justifică la limită reducerea pedepsei, pentru că dacă ești procuror, Probabil că o asemenea persoană se îndreaptă spre procuror și spune am făcut cu tare, nu sunt sigur că sunt, mă fac vinovat sau nu de ceva, dar vreau să denunț lucrul respectiv, dar dacă mă protejați. Dacă acești oameni nu sunt încadrați în, ca, în, în, regul, în uh, protecție, în dispozitiv de protecție, atunci multe din aceste fapte ilegale nu vor fi anchetate, pentru că oamenii se vor teme să le denunțe. Deci nu vorbeam despre persoane condamnate, ci despre acea frontieră greu de trasat în care s-ar putea și ar trebui să se afle multe cazuri care trebuie anchetate. Președintele. Bun, acum haideți, dacă se poate să nu recurgem la un dialog, haideți să uh, ne reîntoarcem la Maite ca să tragă concluziile. Este raportare. Mulțumesc. A fost o dezbatere foarte bună, apropo. Da, mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție. Dacă cineva are dubii că ne aflăm într-un schimb de epocă, dezbaterea asta îi arată că suntem într-o, într-un schimb de epocă. Nu e chiar codul lui Hammurabi, dar oricum E acum uh, ceasul să cernem uh, adevărul de minciună. Și asta facem noi, exact cu această discuție. Sunt problemele care trebuie abordate într-o schimbare de epocă, cu schimbările astea tehnologice și, după cum bine spuneți, uh, trebuie să reușim ca falsa mărturie să nu se bucure de protecția de care se bucură cei care denunță Uh, infracțiuni de dragul interesului și bunului comun. Și atunci unul din elementele care ne va ajuta în munca noastră de a găsi posibilități de consens e caracterul specific deci trebuie să ne concentrăm uh, pe aportul pe care putem aduce noi, libe, față de comisia principală, care e jurii. Și pe de altă parte, e vorba de a prefera sau nu subsidiaritatea. Subsidiaritatea trebuie aplicată în general, acolo unde e aplicabilă. Însă, suntem într-o epocă în care există delicte și caracteristici transnaționale în uh, unele din cazurile ilicite, în care noi, Parlamentul, suntem obligați să uh, acționăm. Trebuie să discernem unde anume găsim punctul de echilibru, de proporționalitate și de rigoare și responsabilitate în munca pe care noi suntem chemați să o înfăptuim. Am luat notă de toate uh, contribuțiile valoroase pe care le-ați adus, uh, de practice, de la propriile experiențe, codurile penale pe care le cunoașteți dumneavoastră mai bine. Și chiar mâine, cred eu, că uh, voi face primele proiecte de compromis, să vedem dacă putem să lucrăm pe baza asta pe care o avem, pe masa de lucru și dacă reușim să aducem un aport interesant pentru textul general. Așa, așadar, mulțumim uh, mult și vom ține cont de toate uh, contribuțiile noastre foarte valoroase. Din nou, mulțumesc! Thank you very much, Maite. Președintele, mulțumim, Maite. Uh, a fost o discuție foarte interesantă, mulțumim. Acum așteptăm raportorul nostru la orele 17. E vorba de dosarul Uh, următor, uh, uh, exploatarea sexuală a copiilor și pornografie infantile. Deci facem o pauză până la orele 17. Dar vă rog, reîntoarceți-vă punctual la orele 17. Până la ora aceea va veni și raportoarea. Deci, vă rog, 17 fix. Colleagues, um, we're going to make a start. Um, Anna Maria is here and we will start because, as you may notice, we have two long votes after this, so colleagues will start joining. Stimați colegi, uh, vreau să mă asigur că putem continua. Uh, vreau să avem dezbaterea fără prea mare întârziere pe tema pe care ne-am propus-o. Vă reamintesc că pe 11 martie am adoptat o, adopta, o rezoluție privind abuzul sexual al copiilor online și um, uh, am analizat uh, punerea în aplicare a directivei 2011-93 UE, pentru care uh, Consiliul pe 13 decembrie 2011 a finalizat termenul de punere în aplicare. În pregătirea acestui raport pe care îl dezbatem azi, eh, Comisia a studiat eh, exploatarea sexuală a copiilor online eh, și a organizat o audiere pe 21 aprilie de această temă. EPRS a publicat și un, studiu, un studiu de impact privind implementarea și azi vom auzi care este prezentarea proiectului de raport al doamnei Corața Bild, așa că fără prea multe alte introduceri. Îi dăm cuvântul Mariei pentru uh, prezentare. Maria. Mulțumesc, Claude, și mulțumesc tuturor pentru prezență. Poate că vă mai amintiți, în mandatul trecut am început munca pe acest uh, raport uh, foarte important. Am reușit să obținem standarde minime clare, definiții clare și Um, sancțiuni și măsuri pentru uh, prevenire, măsuri uh, de combatere și uh, norme de aplicare foarte corecte. Avem din 2014 încoace motive de a fi mulțumiți privind progresul implementării, dar mai sunt și multe motive de îngrijorare în ce privește implementarea și punerea aplicare a directivei uh, de către unele state membre. Tocmai de aceea este foarte important, uh, sunt foarte importante rapoartele uh, pe care le-a prezentat Comisia cu privire la aplicarea directivei 2011-93. Înțeleg că Comisia a avut dificultăți în a primi suficiente informații fiabile privind modul în care statele membre au pus în aplicare și prezintă dovezi în acest sens. am uh, desfășurat o analiză cât se poate de temeinică, un uh, studiu foarte bun uh, realizat de serviciile proprii ale Parlamentului, a fost um, recent publicat și am organizat și trei audieri la care au participat Europol, Interpol, experți de, de la uh, diferite linii tel verde, um, procurori uh, naționali Eh, practic, eh, toți eh, membrii comunității care dorește să prevină exploatarea sexuală a copiilor, care combate acest fenomen și care protejează copiii victimele ale exploatării sexuale. Am avut interlocutori inclusiv din Statele Unite și mă bucur foarte mult că acest raport s-a bucurat de o consultare atât de temenică. Am identificat uh, o serie de neajunsuri în ce privește punerea aplicarea directivei. Și tocmai de aceea am propus uh, recomandări specifice statelor membre cu privire la uh, îmbunătățirea implementării. Domeniile în care credem că mai trebuie făcut destul de mult sunt asistența și protecția victimelor, eliminarea articolului 25 din directivă, Eh, și altele. Vreau să trec la subiect, domnule președinte, pentru că am încercat în studiul nostru să fim foarte concreți. Eh, în ce privește dreptul eh, penal, apelăm la statele membre să incrimineze mai puternic exploatarea copiilor, atragerea copiilor în capcane sexuale pe internet, așa numitul grooming ehm, și ehm, de fapt vorbim despre fenomenul uh, exploatării uh, sexuale copiilor și offline și online. Nu să nu uităm că uh, online, de fapt, este, se întâmplă mai ales atragerea copiilor, creșterea încrederii copiilor în persoanele care le contactează, dar abuzul sexual este unul fizic, veritabil. De multe ori există o lipsă de supraveghere și de monitorizare. Trebuie să recunoaștem în același timp că între 2011 și a, momentul actual au apărut noi forme de infracțiuni online care afectează acum generații întregi, în special fetele. Extorcarea sexuală, pornografia, care este o formă de exploatare prin extorcare. Deci vedem foarte multe fete au comis sau sinucis din cauza că au fost șantajate cu materiale indecente. Deci, uh, uh, Sugerăm statelor membre, de pildă, un termen de prescriere foarte uh, clar stabilit, standard în toate statele membre. Pentru că, de multe ori, urmăria penală a unor cazuri se face la ani de zile după ce a fost comis uh, infracțiunea respectivă. Deci trebuie să există posibilitatea urmăririi penale și după ce persoana, victima, uh, îndeplinește uh, majoratul. Ordinul European de Arestare, Ordinul European de Urmărire Penale trebuie consolidate, pentru că de multe ori rețelele acestea criminale uh, sunt uh, cu caracter transfrontalier sau sunt finanțate uh, cu caracter transfrontalier. Trebuie să oferim Europol și Eurojust resursele suficiente pentru a desfășura munca de altfel extrem de valoroasă pe care o desfășoară. Și trebuie să avem un set de bune practici privind investigarea acestor cazuri în toate statele membre. O atenție sporită trebuie acordată copiilor migranți și minorilor neînsoțiți din păcate, eh, aceste două categorii eh, sunt categorii recent apărute extrem de dramatice. Acești copii minori sunt extrem de vulnerabili la eh, traficare și exploatare sexuală. Trebuie crescut și amplificat schimbul de informații, trebuie amplificată cooperarea și trebuie realizată o interoperabilitate între diferitele autorități de aplicare a legii. În al treilea rând, prevenția. Am solicitat statelor membre să pună la punct programe de prevenție, inclusiv programe de instruire pentru toți actorii implicați care intră în contact cu copiii. Știți că în pachetul pentru azil avem prevăzute instructaje specifice pentru gardienii acelor instituții de detenție. De asemenea, uh, uh, am solicitat uh, verificarea obligatorie a tuturor celor care au contact cu copii, de la părinți până la asistenți sociale. Un registru al tuturor condamnărilor penale în domeniul exploatării sexuale a copiilor ar trebui să existe. Aș vrea să mulțumesc tuturor acelora care, din partea societății civile, au contribuit la munca noastră de documentare. Autoritățile spun foarte clar că este crucială cooperarea cu societatea civilă. Oamenii Purtător de uniformă nu întotdeauna uh, se bucură de încrederea copiilor, în timp ce uh, operatorii ONG, o societate civilă găsesc acces mai ușor, uh, pot aborda copiii mai ușor, pot identifica victimele mai bine și le pot, pot primi încrederea acestora mai repede. De asemenea, organizațiile societății civile identifică de obicei mai ușor și mai repede materialele online care sunt uh, apoi uh, folosite ca dovezi. Am solicitat măsuri de mai bună uh, protecție a victimelor, de evitarea dublei victimizări a copiilor. Proiectul Children House din Suedia, care ne-a vizitat la una din audierile noastre, este un model extraordinar de bun pentru a păstra victimele într-o zonă de protecție. De asemenea, am solicitat ca și directiva privind victimele să fie pusă în aplicare 100%. Uh, în ce privește îndepărtarea și blocarea articolului 25, aici doar uh, articolul 25 a fost transpus doar de jumătate din statele membre. Uh, articolul 25 se referă la blocarea imaginilor și site-urilor web care propagă imagini care implică exploatarea sexuală a copiilor. Da? Deci articolul 25 trebuie aplicat pentru că el permite cu garantarea tuturor clauzelor de protecție a datelor personale uh, permite blocarea și difuzării materialelor online uh, pornografice care implică copiii. Evident că aici trebuie păstrat și principiul proporționalității. Uh, rugăm colegii să se gândească la posibilitatea de a folosi mecanismul numit quick freeze, de înghețare imediată a paginilor internet. În continuare, cele mai rele dintre cele mai rele pagini online sunt pe net. Ele cu quick freeze ar putea fi închise la câteva ore după identificare. Lista neagră pe care urma să fie incluse aceste pagini de internet ar trebui împărtășite de autoritățile de punere în aplicare a legii și de Interpol Europol. Este important să existe un dialog structurat cu o uh, platformă pusă la dispoziție de comisie. În plus, investițiile în, uh, investițiile în tehnologie sunt foarte importante, în noile tehnologii. Am arătat uh, în raport că tehnologia evoluează și de aceea și noi trebuie să fim deschiși și aceste, în fața acestei revoluții digitale, pe, să fim deschiși față de noile tehnologie care ar putea apăra niciodată tehnologiile nu vor înlocui uh, factorul uman, niciodată tehnologiile nu vor putea să înlocuiască ofițerii de poliție, dar, uh, dar trebuie să ne folosim de aceste noi tehnologii. Trebuie să creăm obligativitatea pentru, obligația pentru furnizorii de servicii de internet să uh, comunice uh, uh, apariția unor uh, conținuturi uh, sau folosit folosirea, difuzarea conținuturilor uh, pornografice ce implică copiii. Închei aici, domnule președinte, și aștept comentarii din partea colegilor, după care voi avea câteva remarci concluzive. Trebuie să spun în încheiere că toți actorii implicați trebuie să împartajeze răspunderea pe care au. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare introductivă. Am alocat 30 de minute acestei dezbateri, care știu că nu e suficient, de aceea, de aceea um, uh, situația e cu atât mai dificilă cu cât la 17.30 avem o sesiune de uh, votare. Deci avem reprezentanți din partea socialiștilor și a ALDE. Vreau să știu dacă din partea altor grupuri mai dorește cineva să ia cuvântul. Bun. Caterina? Ok, bun. Deci atunci acceptăm doar trei luări de cuvânt astfel încât uh, Catarina și raportorii în umbră să poată vorbească. Deci vă rog să ne limităm, pentru că la 17.30 uh, trecem la voturi. Și o să mai acceptăm, evident, și o scurtă uh, concluzie din partea raportare. Maria. Chair, and I want to start straight away by welcoming Madam. Mulțumesc. Uh, salut raportul doamnei Corața Bild. Uh, Uh, evidențiază multe din elementele uh, raportului Comisiei privind uh, punerea în aplicare a directivei de combatere a exploatării sexuale online a copiilor. În numele grupului nostru, socialiștilor și democraților, vreau să fac următoarele precizări. Grupul nostru vrea să evidențieze un element pe care îl considerăm noi foarte important. Nu, abuzul este abuz abuzul sexual este uh, abuz sexual, deci trebuie ca uh, orice formă de abuz sexual să uh, fie numită ca atare. Pornografia infantilă este o crimă odioasă și avem o directivă care a fost susținută de toate părțile implicate din societatea civilă și din partea instituțională am fost rugată de eh, victime și de eh, familiile victimelor abuzurilor sexuale asupra copiilor să eh, rog această comisie să devină portavocea acestor victime, astfel încât abuzul sexual asupra copiilor să fie numit ca atare și nimic altceva. Salut raportul și cred că raportul ar trebui să se refere mai explicit la chestiunile de bază. De pildă, mă îndoiesc de oportunitatea verificărilor penale în contextul persoanelor care nu au contact direct cu copiii. Pe de altă parte, persoanele care persoanele care trebuie să interacționeze cu copiii ar trebui să aibă într-adevăr cazier judiciar. în uh, avizul uh, FEM al doamnei Moody uh, se amintesc multe, multe lucruri din zona gri, nereglementată. Totuși, cred că este exagerat să se impună o verificare penală de tipul cazierei judiciar pentru toți agenții și agențiile de călătorie. Problema cu materialele online este că atâta timp cât ele sunt online, ele sunt difuzate. Fără punerea aplicare a măsurilor de tip takedown, de eliminare de, din internet, de blocare, eh, practic punerea eh, în aplicarea directivei eh, nu este transpusă și victimizările sunt repetitive. Deci, trebuie să dacă vrem să ajutăm victimele, atunci trebuie să, uh, atunci uh, trebuie să uh, permitem blocarea. Da? Deci, deci scoaterea de pe piață este o măsură legală, blocarea temporară nu este. Și în final, victimele nu sunt fapte, feptași. Eh, de aceea cred că trebuie să ajutăm mai mult victimele decât să ne concentrăm pe urmărirea ehm, făptașilor, făptuitorilor. Trebuie să vedem care sunt măsurile prin care putem să ajutăm victimele. Cum putem eh, să eh, vedem cum pot avea victimele acces mai ușor la linii de tip tel verde. Trebuie să existe o anonimitate pentru victime atunci când acestea fac o denunțare. Da? Și nu trebuie să ajungem în situația în care uh, victimele nu uh, în care victimele nu fac apel la aceste linii de ajutor pentru uh, victimele uh, abuzului sexual pentru că uh, se tem că uh, sfera lor privată nu este respectată. Vă mulțumesc, uh, doamnă raportor, pentru uh, acest raport și cred că raportul, împreună cu amendamentele pe care le vom depune, va fi o abordare pragmatică în această chestiune extrem de sensibilă. Mulțumesc! More Mulțumesc, înțeleg că veți mai depune amendamente, dar, uh, dar că ceea ce ați prezentat acum sunt elementele cheia a poziției conturate până acum. Și acum în numele ALDE, Natalie Grisbeck, raportor în numărul ALDE. Uh, Claude. Uh. Mulțumesc, Claude. Uh, e rândul meu să mulțumesc Marie pentru o muncă foarte serioasă. A ținut cont de părerile tuturor raportorilor din umbră. Îi mulțumesc și pentru conținutul raportului și ca vicepreședinte a intergrupului pentru drepturile copiilor împreună cu colegii. Iată, suntem o echipă întreagă și suntem convinși Uh, de valorile pe care le apărăm, suntem pe aceeași lungime de undă și cred că în acest sens conținutul raportului e foarte bun. Uh, foarte rapid mai spun că e o directivă europeană care stă la baza Mariei cu abuzul și exploatarea sexuală a copiilor. Din 2011 era documentul, trebuia transpus în 2013 și o serie întreagă de state încă nu au făcut transpunerea textului. Deci, Comisia vorbește de complexitate juridică și așa mai departe, dar noi suntem Parlamentul și această întârziere nu doar că nu e normală, spunem noi, ci nu e nici acceptabilă, pentru că vorbim de abuzuri sexuale la adresa copiilor. Deci, în general, am fi putut fi chiar și mai critici în acest raport. Nu doar să ne limităm să constatăm, iată, faptul că Comisia ia și așa mai departe. Nu, uh, suntem prea drăguți cu Comisia în acest raport, suntem prea diplomatici. Pentru că, de altfel, Comisia a avut nevoie de un an înainte de, pentru a-și publica raportul și Adinaur, în reuniunea foarte interesantă cu raportul din umbră pe care am avut-o, am subliniat, uh, mai mulți au fost cei care au subliniat că nici nu s-au dat uh, cifre pe care să se bazeze niște politici reale speci, în mod mai specific și foarte rapid în legătură cu amendamentele eventuale. Salut toate adăugirile în legătură cu noile infracțiuni legate de abuzurile sexuale cărora le caz victime copii. Apoi, de asemenea, salut și caracterul foarte solid al raportului în ce privește partea de prevenire, articolele 22-24. În al doilea rând, observație asupra care voi reveni prin amendamente. Poate că ne-ar trebui subliniat că sunt introduse chestiuni către de cifre în acest raport. Mm, poate nu e cazul aici, e o altă treabă, e o altă chestiune, trebuie să nu amestecăm lucrurile. Poate că înainte de a dezvolta noi tehnologii pentru blocare, eu aș dori ca datorită elementelor din raportul Anei Maria, să insistăm mai degrabă pe eliminare și asupra necesității ca forțele de ordine din statele membre să fie mai active pentru eliminare și apoi să vorbim doar de blocare. Asta a fost așa foarte rapid, uh, ceea ce va fi contribuția mea la acest raport. Uh, oricum, raportul e foarte bun, foarte bine formulat și ne va permite să uh, luăm măsuri, pentru că e o problemă foarte importantă în Europa. Mulțumesc, Natali, spune președintele Caterina, dar te rog doar trei minute pentru că începe votarea. Două trei minute, nu mai mult, te rog. La eh, cinci și jumătate începe votarea. Mulțumesc. Doamna Chinici, mulțumesc, Claude. Foarte pe scurt, mulțumesc colegii Ana Maria, Corața Bild, pentru toată munca la acest raport. Sunt și eu co-președinte al intergrupului pentru drepturile minorilor și, da, sunt uh, subiecte care ne interesează foarte mult și mulțumim pentru munca sa. A pus accentul pe aspecte foarte importante, coordonarea, în primul rând, în acțiunea de combatere acestui tip de infracțiuni. Deci, nivelul de sinergie oferit de Europol, oferit de Europol și Eurojust uh, e ceva important trebuie să sporească colaborarea la toate nivelurile. Oricum, alt aspect de apreciat și foarte important, faptul că s-a referit la noile forme de um, infracțiuni sexuale online. Din păcate, adesea le caz victime mai ales minorii, cu consecințe de multe ori dramatice și e bine să se implice și societatea civilă pe lângă instituții, așa trebuie să fie, tot, tocmai pentru a combate aceste abuzuri adesea minorilor. Și Apoi, pentru a-și aduce contribuția la protecția minorilor. E important și tot ce ține de prevenire. Aici trebuie să uh, acționăm la toate nivelurile, prevenire directă, uh, de minori, dar și în școli și familii, în general la societatea civilă, pentru că știm bine că tocmai din cauza faptului că copiii din, la vârste din ce în ce mai fragede au acces la internet, uh, cu atât mai puțin înțeleg riscurile uh, cu care se pot confrunta. Da, cred și eu că trebuie să mai îmbunătățim unele puncte, mai ales, uh, iată, antevorbitorii mei s-au referit la asta. Eu cred că trebuie să combatem încă și mai eficient comerțul și difuzarea de materiale care conțin abuzuri la adresa minorilor, chiar dincolo de obligația de semnalare și de blocare a conținutului ilegal din partea furnizorilor de servicii online. Cred și eu că trebuie să ajungem la eliminarea acestor materiale de pe internet și alt aspect, protecția victimelor. Și aici Trebuie să fim mai activi pentru ca această protecție să fie uh, eficientă la 360 de grade, deși sub profil psihologic și susținerea față de minorii care au fost victime ale acestor abuzuri. Și uh, aici chiar mă opresc. E important uh, și la referire, este important și referirea la exploatarea sexuală a minorilor, ne, migranților neînsoțiți. Mulțumesc. Mulțumesc, Caterina. Ana Maria, doar două minute, te rog. Mulțumesc. M-am bucurat de o colaborare foarte bună cu toți raportorii din umbră. Vreau să le mulțumesc și secretariatului și asistenții. Ceea ce privește pornografia infantilă, aș vrea să introduc un amendament. Nu putem include toate lucrurile în raport. Pe lângă celelalte amendamente, aș vrea să cer să se înlocuiască pornografia infantilă cu abuz sexual. Bun, nu se poate schimba titlul unei directive sau dacă se face asta, se face o poziționare politică. Deci formularea uh, pornografiei infantilă este aici în discuție. Miriam, sunt de acord cu tine. Ar trebui să ne concentrăm pe înlăturarea blocării sau mai mult de atât. Uh, Mulțumesc pentru contribuții. Voi discuta și cu Catarina și cu unii dintre raportori din umbră, vicepreședinți, fiind unii dintre ei. Chiar avem problema acestei zero toleranțe vis a -vis de abuzurilor, eh, abuzurile împotriva copiilor și vă mulțumesc, mai este foarte mult de lucru împreună cu societatea civilă în timpul acestui mandat. Chestiunea comisiei, da, sunt de acord. Întârzierea nu este acceptabilă. Știm care sunt motivele, dar am făcut asta în uh, raport, încercăm să fim constructivi pe viitor, să solicităm comisiei să uh, informeze în mod periodic Parlamentul și să ne ofere o evaluare continuă care să se concentreze pe conformitatea cu datele și Parlamentul este încredințat cu obiectivul de a proteja copiii până la urmă și totodată de a pune în aplicare politica de zero toleranță. Aceste infracțiuni îngrozitoare despre care vorbim împotriva copiilor, chiar unor copii de vârste de 2 ani. Da. Exista polițiști la Stockholm, exista acea unitate pentru copii dispăruți, victime ale abuzurilor sexuale. El, uh, polițistul șef de acolo ne-a spus că uh, sunt copii sub 15 ani și care spun persoana respectivă a fost așa drăguță cu mine, mi-a dat un loc, un acoperiș deasupra capului, dar apoi bineînțeles că a trebuit să mă culc cu el. Deci sunt traume care nu pot fi prelucrate an la rând. Mulțumesc Raporturile și celor raportorilor din umbră avem și un termen limită pentru amendamente. Și acum vom uh, vota uh, peste două minute la 5 și jumătate. Termenul limită pentru amendamente 18 iulie. Colleagues, take your seats. We're going to begin. Vă rog să luați locul. Vom începe votul. Nearly the holidays. Greu înainte de concediu. Dragi colegi, vă rog să vă luați locul în sală. Avem uh, două votări lungi. Okay, everyone ready? Everyone isn't ready, so I'm just saying that to get everyone ready. Deci văd că unii colegi nu sunt gata, dar totuși trebuie să începem. Sunt persoane cum e domnul Angle care nu au cartelele de vot, de exemplu. Are toată lumea card? Bun, toată lumea e pregătită. Acum suntem gata. Toată lumea e gata. Luați locul în sală, vă rog. Bun. Dragi colegi, primul vot. Elizabeth Rosenberg este raportorul lupta împotriva cybercrime. Și dacă doamna Vosenberg vrea să ia cuvântul, sau dacă nu, putem începe direct. Câteva cuvinte. Permiteți-mi, domnule președinte, mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca excelentă pe care au făcut-o. Am lucrat foarte frumos împreună toate amendamentele și amendamentele de compromis au fost atinse. Cred că transmitem prin acest uh, proiect de raport uh, un mesaj foarte important politic, toate chestiunile uh, privind lupta împotriva infracționalității cibernetice fiind incluse. Mulțumesc. Deci vom vota mai întâi pentru amendamentele orale. Începem cu primul amendamentul oral 1 și votul este deschis. Votul se închide și se adoptă. Amendamentul oral 2. Votul deschis. Votul se încheie. Se adoptă. Amendamentul oral 3. Votul se deschide. Și se închide acum. Se adoptă. Amendamentul oral 4. Votul deschis. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul oral 5. Vot deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul oral 6. Vot deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul oral 7. Vot deschis. închis. Se adoptă amendamentul oral 8, vot deschis. Închis. Se adoptă. Și acum referirile, vot deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 2, vot deschis. Votul se încheie. Se adoptă. Amendamentul 3, vot deschis. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 4, vot deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 5, vot deschis. Închis. Se adoptă amendamentul 6, vot deschis. Închis. Se adoptă amendamentul 7, vot deschis. Se închide. Adoptat. Amendamentul 14, vot deschis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 9, vot deschis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 10, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 11 până 13 se retrag. 15 acum, deschis. Închis. Se adoptă. Am Amendamentul 16. Vot deschis. Închis. Se respinge. 17 acum. Vot deschis. Votul închis. Se adoptă. Amendamentul 18. Vot deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 19, votul e deschis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 20, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 21, vot deschis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 22, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 24, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 25, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Acum compromisul 1 de la considerentul A. Vot deschis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 26. Vot deschis. Se încheie votul. Se respinge. Amendamentul 29. Vot deschis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 32 în vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 33, vot deschis. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 34, vot deschis. Se închide votul și se adoptă. Compromisul 2 acum la consideratul B. Vot deschis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 42. Vot deschis. Votul se închide. Se respinge. Compromisul 3 la considerentul C, vot deschis. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 49, vot deschis. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 50. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 4 a considerentul D. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 56. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 57. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 58. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 5 de la considerentul E. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 6 la considerentul F. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 66. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 7, considerând G, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 75, vot deschis. Închis. Se respinge. Amendamentul 77, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 78. Vot deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 8. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 9. Vot deschis. Închis. Și se adoptă amendamentul 89. Continuă acum cu votul. E deschis. Votul se închide. Se respinge. Amendamentul 90. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 92, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 93, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 94, vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Amendamentul 96. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 10. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 11. Vot deschis. Vot închis și se adoptă. Compromisul 12, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 100, amendamentul 109, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 13, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 14. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 119. Vot deschis. 119. Votul se închide. Se adoptă. O, amendamentul 128, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 129, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 130, amendamentul de vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentele, amendamentele 131, 132, identice, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 133, vot deschis. Vot închis. Se închide. Se respinge. Momentul 134. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 135. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. 137. Vot deschis. Vot închis. Se respinge se adoptă, îmi cer scuze. 138, vot deschis. Un vot închis. Se adoptă. 147, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 15, vot deschis. Vot închis se adoptă. Amendamentul 152, vot deschis. Se închide, se respinge. De 153, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 154. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 155. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 156. Vot deschis. Închis. Se respinge. 162. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 168. Vot deschis. Se închide votul. Se adoptă. 159. Vot deschis. Se închide votul. Se adoptă. 160. Vot deschis. Se închide votul. Se adoptă. 163 vot deschis. Votul se închide. Se respinge. 164 vot deschis. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 165. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 166. Vot deschis. E foarte respins. 167 vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 168, vot deschis. Vot închis. Se respinge. 169, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 16, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 175. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 176. Vot deschis. Votul se închide. Se adoptă. Compromisul 17. Vot deschis. Vot închis. Aici PP-ul are plus 1. Dacă ați putea ajusta. Ați, ați făcut treabă bună, Robert, aici. Ați mai rezolva lucrurile. Deci nu sunteți telepatii sau ceva. Botul nu e încheiat. Bun, se adoptă. Nu că ar fi contat, dar mă rog. 85. Votul e deschis. Pentru 85. 185 vot deschis. A votat toată lumea? Votul e deschis. Și este respins aici. Compromisul 18. Vot deschis. Votul se închide. Se adoptă. Compromisul 19. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 20. Vot deschis. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 203. Votul e deschis. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 204. Vot deschis. Votul se închide și se respinge. Amendamentul 205, vot deschis. Vot, des, uh, vot închis. Se adoptă. Amendamentul 207, vot deschis. Vot închis. Se respinge. 208 este numărul amendamentului. Vot deschis. Vot închis. Respins. Compromisul 21, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 22, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 209. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 23. Vot deschis. Vot închis. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 221. Vot deschis. Se închide. Se respinge. Amendamentul 223, vot deschis. Closed. Votul s-a închis și se respinge. Votăm în bloc de la 224 până la 228. Deci, de la 224 până la 228, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Să mă rog, se resping toate aceste amendamente. Bun, compromisul 24, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum, amendamentul 234 de la IMCO. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 235. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 237. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul 25. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Așa, acum compromisul 26. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Bun, acum avem amendamentele următoare. Intervenție din sală fără microfon. Da, se pare că s-a făcut o greșeală, trebuie să repetăm votul, nu știu care sunt regulile, spune președintele, e din cauza pauzei de vară care se apropie. Deci compromisul 26, haideți să votăm din nou. Compromisul 26. Să vedem, a votat toată lumea, nu cred că am votat eu greșit, spune președintele. Foarte interesant. TCR plus 1. Da, de obicei e PPE-ul care are un om în plus. Thank you, Daniel. That's very... You, you look relieved to be leaving. <laughs> ok, thank you very much. Bun, am reușit, votul s-a închis și se respinge. Bun, amendamentul 245. Votul s-a deschis. Nu? Yet? Yes. don't start on me, okay, please. Vă rog, nu dați vina pe mine, spune președintele. După cum uh, spuneam, 245. Votul s-a închis și se respinge. 246. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Bun, deci 247, 248, până la 252. Votul s-a deschis, deci un bloc. Votul s-a închis și se adoptă 253 acum. Votul s-a deschis. It's mistake. I made a mistake. Mă scuzați, dragi colegi, spune președintele, am făcut o greșeală. Compromisul 27, de fapt. Compromisul 27. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Carried. Se adoptă. Amendamentul 270. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 271. IMCO. Votul s-a deschis. Văd că unii schimbă locurile, aveți nevoie de un moment. Bun, deci 271, votul rămâne deschis și acum votul s-a închis și se adoptă. Momentul 272, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 273, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum 274, votul s-a deschis, votul s-a închis. 275, vote is open. Closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 276 până la 279, identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Bun. Compromisul 28, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Și compromisul 29, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum compromisul 30, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis și se adoptă. 294, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 295. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 296. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 297. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 299, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 31, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Amendamentul se adoptă. 303. Nu. 303. Votul s-a deschis. 303. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Oh. Um, the S&D have one too many. Uh, un vot în plus la S&D. Un vot în plus la S&D, repet. Votul s-a închis. And that's rege rejected. Se respinge. Amendamentul 300. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Bun. Acum, dragi colegi, compromisul 32. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul 33, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 34. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 322. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 323. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 325 și 326 identice, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 329, votul s-a deschis. 329. Votul s-a închis. Se respinge. 330. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 331. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Uh, următorul uh, 332. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se respinge. 333, acum votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 334, votul s-a deschis. Puteam să-l luăm în bloc, în fine, spune președintele, acum asta este, votul s-a închis și se respinge. Acum identice 335-336, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum compromisul 35. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se respinge. Amendatul 338, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Deci, amendamentul 338, repet, 338, mențin deschis, acum votul s-a închis, prea târziu, îmi pare rău, deci știe toată lumea exact unde ne aflăm. Putem repeta. Dacă merg prea repede, vă rog să-mi spuneți. Da, <clears throat> Dacă nu spune nimeni nimic, atunci continui așa. Bun, vă rog, vă rog, păstrați liniștea. Vă rog, mergem mai repede dacă păstrați liniștea, nu? Amendamentul 338, repetăm votul, 338. Votul s-a deschis. Vă rog, păstrați liniștea. Votul s-a închis. Se adoptă. 339, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 337, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 340, votul s-a deschis. Votul s-a închis. se respinge. 101, amendamentul 101, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 341, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 343-344 identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respingă acestea două. 345 acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se eh, respinge. 346. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 347. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Oricum, PP avea un om în plus, deci vă rog să rezolvați lucrurile. Compromisul 36, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum compromisul 37, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Bun, acum trecem la 370, 371. Votul s-a deschis. Sunt amendamente identice. Votul s-a închis. Se resping acestea două. Acum 372, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Peste 67, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Deci votul s-a închis. Se adoptă. 358. Votul s-a deschis. Is it not 358? Mm, not 358. What is it? Yeah. Okay, colleagues, uh, we voted on that one. Președintele, dragi colegi, am făcut o greșeală, era 349, votul anterior e anulat. Mulțumesc pentru efortul oricum. Deci, 349, 349, 349, vă rog să mă scuzați, spune președintele, deci 349, votul s-a deschis. Teste 49, votul s-a închis, se respinge. Compromisul 38. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 373. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 374 și 375 identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Sau sunt respinse. 376. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se, se respinge. 377. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 378, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 381 și 382 identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se resping aceste două. 383, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 384, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 386 și 387 identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge acestea două. 388. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 389. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul 39. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 40. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 396, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 397, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 398, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 399, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 400, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul 41, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 406, amendamentul 406, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 405, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 401. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 402. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 404. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 47 și 48 identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se resping 409. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Hai că aproape am ajuns la capăt. 410. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 411. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 412. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul 42, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 420, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 421, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. doi, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 423, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 425, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 426, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 427, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 428, 429, identice, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinse. 430, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Votul final, votul asupra textului așa cum a fost modificat, votul final, votul cu apel nominal, vă rog, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă cu 50 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri, felicitări uh, raportoarei. Da, da. Thank you, colleagues, for your patience. I know these are... Mulțumesc, colegi, pentru răbdare. Voturile sunt foarte lungi și obositoare. Nu, nu, știu că mai avem un vot, spune domnul președinte, dar vreau să vă mulțumesc pentru răbdarea până, de până acum. Așa că haideți să ne păstrăm calmul și de acum încolo să fim uh, disciplinați. Colegi, haideți uh, să trecem mai repede puțin, dacă se poate, la votul privind uh, regulamentul propus pentru formatul uniform de permise de ședere pentru resortisanții din țări terțe. Raportor este domnul Hala Aho. Aveți ceva de spus? Nu? Atunci trecem direct la vot. Uh, textul Uh, se votează în forma uh, convenită în negocieri. Am deschis votul. Um, se pare că GUE este cu un vot în plus. Toată lumea e în plus astăzi. GUE, ați rezolvat acel vot în plus? GUE, încă sunteți cu un vot în plus. A, nu, acum e cereu. E cereu încă are un vot în plus. Dacă un votant din partea ICR și-a scoate cardul, am putea să continuăm. Oare e posibil? ecr în continuare are un vot în plus. Până nu scoateți o carte de vot, nu putem trece mai departe. De fapt, erați cu două voturi în plus. Bun, acum s-a rezolvat. Deci rezultatul votului este 54 două pentru, două împotrivă, fără abțineri. Felicitări domnului Halaaho.